Buenos días. Si les parece. Bună dimineața. Dacă sunteți de acord, vom începe sesiunea din această dimineață. În primul rând, vreau să vă adresez scuzele președintelui care nu a putut veni în această dimineață. Prin urmare, voi uh, prezida eu uh, ședința de astăzi a comisiei noastre, înainte de a începe lucrările. Mi-ar plăcea să menționez un lucru, că astăzi este ultima reuniune a Comisiei Agri, a, un, a Antoanelei Rossetti, o colegă și asistentă a lui Paolo, asistenta coordonatorului meu, Paolo de Castro, Mulți, mulți dintre dumneavoastră știți uh, prea bine că Antonella este de 11 ani în Parlamentul European, din care 7 a fost uh, asistenta domnului De Castro. A lucrat în domeniul agriculturii, și uh, s-a implicat foarte mult uh, în ultima reformă a PAC. I s-au deschis acum uh, noi oportunități, în fața ei, are provocări noi și în numele tuturor, pentru că am avut norocul de a fi reprezentanta dumneavoastră, vreau să-i transmit mulțumirile noastre pentru dedicarea ei, pentru felul ei de a fi și să-i doresc mult succes în viitor. Bueno, y a Paolo, pues, mmm, lo siento. Îmi pare rău pentru Paolo, ce să vă spun? Sí, señor Año. Domnule Año, pentru că eu îmi voi uh, pierde în curând jobul, uh, cred că îmi pot oferi serviciile ca asistentul lui Paolo. Bueno, está bien. Aunque despidamos a Antonella que la... Chiar dacă ne despărțim de Antonella, nu trebuie să ne pierdem simțul umorului și Paolo, sunteți, suntem și alături de tine în această etapă nouă. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Bugetul uh, anual. Procedura se uh, împarte în mai mulți uh, pași. Comisia Agri pregătește o, un aviz pentru uh, bugetul general și lucrăm la um, amendamentele referitoare la cifrele uh, din buget, având în vedere referendumul uh, din Regatul Unit. Comisia a amânat prezentarea proiectului de buget pentru 2017, astfel încât acesta a fost primit abia la 1 iulie. Estimările Consiliului nu vor fi disponibile înainte de a doua jumătate a lunii iulie. Pentru că multe dintre amendamentele Comisiei Agri sunt uh, asociate estimărilor Consiliului. Raportorul nostru, domnul Iar, nu își va prezenta astăzi poziția referitoare la cifre, ci ne va oferi doar o imagine de ansamblu. În plus, unul Iar a pregătit uh, un aviz uh, în legătură cu bugetul general pe 2017, bazat pe uh, proiectul de buget al Comisiei, pe care îl va prezenta astăzi. Aveți cuvântul, domnule Iar. Mulțumesc, doamna președinte, și așa cum ați spus și în introducere, într-adevăr, ca urmare a Brexitului, uh, ne găsim sub presiune pentru că cifrele Comisiei au sosit foarte târziu, uh, au fost puse la dispoziție foarte târziu. Vă voi spune câteva cuvinte cu privire la calendar, pentru că acesta, um, acesta s-a schimbat pe 30 august. Comisia pentru bugete La noi, la comisie, va fi pe 30 august votul, 1 septembrie la buget și uh, pe 28 septembrie planul va fi confirmat de către Comisia de Bugete. La cea de-a doua uh, sesiune plenară din octombrie uh, se vehiculeze că va fi votul în plenară. Pe 29, 29 august va trebui să va trebui să organizăm uh, o ședință a raportorilor din umbră. Va fi foarte dificil, dar nu avem altă posibilitate să ne reîntâlnim cu raportorii din umbră și să discutăm despre aspectele de conținut cu privire la care ar trebui să mai cădem de acord. Însă este important să facem acest lucru înainte să votăm la, să aibă loc votul la Comisia de Bugete. A doua observație preliminară sunt surprins de reacția raportorilor din umbră care au constatat dintr-o dată că lipsesc trei puncte. Pe acelea nu le-am eliminat pentru că nu ar fi fost importante, ci modelul pe care prezentaserăm era prea lung, de aceea a trebuit să renunțăm la trei puncte. Însă avem posibilitatea ca cele trei puncte care fuseseră eliminate să fie reintroduse prin intermediul amendamentelor, ceea ce vom și face dar ar trebui să ne supunem prevederilor referitoare la uh, lungimea unui aviz. Acesta este motivul pentru care, uh, într-o primă versiune, am scurtat un pic textul, dar uh, este loc de îmbunătățire și vreau să-i liniștesc pe toți raportorii din umbră că îmbunătățirile vor fi făcute. În ceea ce privește avizul în sine, proiectul de raport al Comisiei, în comparație cu 2016, Alocările au scăzut cu 2,5%, cu 3,6 miliarde. Au existat reduceri la primul pilon, pe care le-am luat la cunoștință. Era de așteptat să se întâmple așa, pentru că la primul pilon um, lucrăm foarte țintit, știm cât de mari sunt plățile, iar această reducere fusese planificată ca atare, are legătură cu aspectele financiare și tehnice Însă nu aici apar probleme mari, lucrurile pot fi luate la cunoștință ca atare, pentru că plățile directe sunt asigurate și tot ce este necesar este asigurat. În ceea ce privește plățile directe, nu este nevoie de rezerve prea mari, plățile sunt clare, deci nu e nevoie de rezerve foarte importante. La punctul 3 lucrurile devin mai dificile. La cel de-al treilea pilon avem o reducere mare de 4,3 miliarde nu putem accepta această reducere atât de mare, deci aici avem nevoie în continuare de explicații din partea colegilor noștri de la buget, respectiv din partea comisiei. Există două încercări de justificare, însă noi nu putem accepta această reducere pur și simplu, iar dacă este să vedem planificarea financiară pe termen mediu și știm că uh, la cel de-al doilea pilon există această curbă sinusoidală, E bine, ar însemna că în următorii ani nu trebuie să mai acceptăm vreo reducere, dar nu putem să acceptăm această reducere în acest moment, raportându-ne numai la pilonul al doilea și la evoluția bugetului de acolo. În al treilea rând, privim cu un ochi critic reducerea uh, marjei cu aproape jumătate, pentru că am subliniat mereu, de-a lungul timpului, că avem o marjă mai scăzută în comparație cu celelalte planuri bugetare. Și această marjă reprezintă și o rezervă pentru lucruri uh, neașteptate, cum ar fi situațiile de criză. De aceea dorim ca această marjă să fie mai uh, mare și să nu fie redusă, asta în niciun caz. Și atunci când se calculează marja pentru alte domenii, ei bine, vor avea loc dezbateri serioase la Comisia de Bugete a Parlamentului European, pentru că se dorește reducerea cu jumătatea marjei noastre și se dorește sporirea fondurilor pentru gestionarea crizei refugiaților, dar noi nu dorim ca din bugetul nostru să fie finanțată criza refugiaților. Statele membre trebuie aici să vină cu alte idei, pentru că dacă apar costuri suplimentare de pe urma uh, refugiaților, e bine, este nevoie de alocări suplimentare, dar nu să se folosească bugetul Comisiei Agri. Programul uh, Lapte în școli, acesta este susținut financiar în continuare. De asemenea, pentru uh, apicultori există în continuare fonduri. 34 de milioane sunt puse la dispoziție în acest context. Am spus de asemenea că trebuie să găsim soluții mai bune pentru crize, trebuie să fim mai bine pregătiți. Pentru aceasta avem nevoie de rezerve, deci marja trebuie să fie păstrată. Iar la punctul 14 am constatat că pentru ca agricultura să rămână competitivă, avem nevoie de bugetul nostru și am spus foarte clar că oricine, fie că este vorba de societatea civilă sau de Consiliu, e bine, dacă pretențiile sunt sporite din partea agriculturii și dacă dorințele cetățenilor sunt uh, mai multe, atunci noi dorim uh, să existe și o dotare financiară corespunzătoare care să satisfacă aceste dorințe suplimentare. Pentru că mai multe dorințe presupune și mai mulți bani. Și am formulat și acest punct. Deci avem uh, puncte pozitive și negative. Cele pozitive sunt un pic mai multe, Va trebui să mai discutăm însă și să ne impunem în ceea ce privește reducerile care au fost prevăzute. Uh, în rest, abia aștept să aud uh, discuțiile care vor avea loc uh, și să continuăm să colaborăm cu raportorii din umbră. Cred că dacă vom continua să lucrăm ca până acum, vom avea un aviz foarte bun. Și apoi să sperăm că anumite puncte vor fi acceptate și în avizul Comisiei pentru Bugete. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Iar. Are cuvântul domnul De Castro. Presidente. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Aș dori să intervin în numele lui Tibor Țani, care este raportor din umbră și nu poate participa la ședința de astăzi. Îi mulțumesc lui Peter pentru munca depusă. Se lucrează în armonie de plină îngrijorările colegilor, așa cum uh, spunea și domnul Iar, sunt numeroase, riscul de a se înregistra scăderi ale bugetului pentru agricultură este foarte mare. De aceea trebuie să acordăm multă atenție acestui raport și trebuie să ne pregătim pentru reuniunea din 29. De asemenea, trebuie să ne pregătim o strategie în ce privește amendamentele, ca nu cumva să se meargă prea departe Așadar, uh, tăierile propuse sunt uh, semnificative și de aceea trebuie să facem la rândul ne eforturi, fiindcă să uh, mutăm o parte din bugetul pentru agricultură pentru a acoperi alte probleme din politica europeană, nu cred că este adecvat. Agricultura europeană traversează un moment foarte greu și deci nu ne putem permite astfel de tăieri. Mulțumesc, lucrăm în armonie. E, eh, gracias, de Castro. Mulțumesc, domnule De Castro. Mai dorește să intervină cineva? în legătură cu bugetul? Vă rog, doamna Müller. Ja, ich möchte mich natürlich auch... Da, doresc și eu uh, să mulțumesc în numele raportorului din umbră domnului Peter Iar pentru observațiile pertinente pe care le-a făcut. Nu putem decât să îl susținem și trebuie să ne unim într-adevăr și să dezvoltăm o strategie bună împreună pentru ca la Comisia Agri să nu uh, acceptăm astfel de reduceri masive. Avem nevoie în acest sens de un aviz bun din partea tuturor grupurilor politice implicate și ne aducem contribuția cu mare plăcere. Gracias, señora Muller. Mulțumesc, doamnă Muller. Domnul Vega are cuvântul. Bun dia. Este uh, orçamento, uh, cred că vai... Uh, Bună dimineața. Acest buget nu este pe drumul cel bun pentru că el prevestește o moarte înceată a agriculturii. Este vorba de cronica unei morți anunțate. În PAC avem uh, tot ce trebuie pentru a liberaliza piața, însă instrumentele afectează piața destabilizând-o. Acest, acest buget uh, nu uh, ține cont de realitate. Realitatea este una care este împotriva noastră. Nu este cea pe care o dorim noi, însă decurge din politici aplicate în ultimii ani în uh, domeniul uh, agricol. S-a terminat cu um, cotele pentru lactate și um, măsurile luate pentru uh, stabilizarea prețurilor sunt um, foarte proaste. Am văzut că s-au terminat și marjele pe care le aveam și instrumentele pe care le avem pentru a face față instabilității nu sunt suficiente. Trebuie să respingem toate reducerile de buget um, care ne împiedică să facem față crizei teribile pe care o traversează sectorul agricol. În trecut uh, am uh, luptat uh, pentru a nu uh, suporta noi de la bugetul uh, PAC uh, consecven, consecven, consecințele embargoului rus. Nu uh, trebuie să-i facem pe agricultori să suporte consecințele politicii externe ale Uniunii Europene. Cu toții trăim acum consecințe dramatice ale acestor uh, decizii. Uh, un aspect important este sănătatea animalelor și a plantelor. Vedem că apar tot felul de boli noi care afectează culturile și animalele. Păsările, porcinele, pădurile sunt afectate. Ca urmare a globalizării s-a generat un fenomen nou, mobilitatea mărfurilor și a persoanelor a dus la acest uh, fenomen și cred că acest buget trebuie să țină cont de necesitatea de a mări uh, sumele alocate pentru uh, controlarea problemelor epidemiologice, atât la nivelul florei cât și a faunei. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Acniu, are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Se vorbește despre reduceri la bugetul pentru agricultură. Acum două luni am fost într-o dezbatere privind referendumul cu comisarul Hogan. Nu știu dacă ar fi trebuit uh, să vină în Regatul Unit sau nu, ca să le spun oamenilor cum să voteze, dar oricum era venit, eu am fost împotriva acestui lucru. Însă, la acea dezbatere am profitat de ocazie și am spus că, în opinia mea, trebuie redus bugetul pentru agricultură pentru a se disponibiliza fonduri pentru criza migranților și mă așteptam uh, ca comisarul să um, spună că nu are nicio valoare ce am spus eu, însă nu uh, a făcut acest lucru. Din contră, a spus că probabil trebuie să ne așteptăm la astfel de reduceri în bugetul agricultură, într-adevăr. Fără nicio legătură cu Brexitul, um, privesc uh, puțin înainte. De șapte ani de când sunt aici, am uh, tot auzit nemulțumirile la muncitorilor care vor fonduri pentru una și pentru alta. Eu aș dori ca Uniunea Europeană să se gândească la o schemă de retragere, de pensionare cu uh, demnitate. Fermierii care nu uh, au ferme viabile să primească o plată unică proporțională cu cât au primit în ultima vreme și apoi să nu mai primească subvenții să nu se mai acorde subvenții acelor ferme care nu sunt uh, viabile, iar um, terenul, dacă într-adevăr nu mai este viabil, să fie redirecționat sau să fie um, acordat unui fermier uh, tânăr cu alte inițiative. Sau să se crească legume pentru uh, piața locală. Dar nu văd niciun sens de ce trebuie să se subvenționeze ferme de 5-10 hectare. Știu că am făcut o erezie, spun aceste lucruri, dar uh, sunt lucrurile pe care le cred uh, cu tărie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Agniu. Domnul Flanagan are cuvântul. Mulțumesc. Vreau să-i spun și eu uh, câte ceva domnului Agniu. Ați contribuit foarte mult la această comisie și uh, în calitatea dumneavoastră de eurosceptic, uh, ar trebui să profităm de prezența noastră aici, să luptăm și mai mult pentru proiectele, proiectele în care um, credem. Uh, de fapt, cei care sunt cei mai prezenți în această comisie sunt eurosceptici. Cred că una dintre presiunile cele mai mari de a scădea um, bugetele vin din partea publicului, de fapt, pentru că contribuabilii sunt cei care susțin aceste bugete. Uh, eu toată viața m-am luptat pentru a-i convinge pe oameni că fermierii trebuie să primească mai multe fonduri că aceste fonduri nu rămân în buzunarul uh, agricultorului. Am spus-o de multe ori la această comisie. Noi nu uh, suntem agricultori în familie. Uh, toată lumea a fost tâmplar. Fără bani de la PAC, um, nu um, oamenii nu um, și-ar uh, n-ar fi putut să furnizeze atât de multe locuri de muncă, însă oamenii nu s-au prins de acest lucru. Dacă vi să luăm după unii, tot bugetul ar fi uh, eliminat. Realitatea este că foarte multe persoane sunt uh, supărate că acești bani de fapt nu ajung la fermieri, ci se duc la producătorii um, de scară mare, ca Larry Goodman în, England, în Irlanda, care are propriul său avion personal. Uh, Um, nu ajung unde trebuie banii, ci ajung în buzunarele unor oameni care deja au uh, prea mulți bani. Nu mai vrem să se facă presiuni pentru reducerea bugetului din partea publicului. Trebuie să-i convingem că, oameni, că bugetul agriculturii are nevoie de fonduri, că agricultorii au nevoie de asta. Dar în acest moment nu este posibil. Mulțumesc, domnule Flanagan. Domnul Des are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sunt uh, eurodeputat de peste 25 de ani și în fiecare an uh, sunt uh, făcute atacuri asupra Comisiei Agri. Cu toții trebuie să strângem rândurile și să folosim argumente bune pentru a ne câștiga luptele. Trebuie să discutăm despre toate aspectele pe care le-ați menționat, dar nu se poate pur și simplu ca bugetul agriculturii de la nivel european să fie folosit pentru a compensa bugete în altă parte am avut de suferit pe urmarea boicotului rusesc sau de, pe urma altor uh, măsuri. Fermierii noștri au avut de suferit și nu se poate să finanțăm noi uh, criza migranților. Trebuie găsite alte soluții, așa cum a spus Peter Iar. Și acestea doresc să îi și mulțumesc pentru faptul că prelucrează acest uh, material atât de dificil. M-am enervat și eu acum câteva luni pentru că ministrul german de agricultură a susținut că nu se poate ca cea mai mare contribuție sau una dintre cele mai mari contribuții ale uh, Uniunii Europene să fie cea de la agricultură. Eu am spus că dacă toți ceilalți bani publici ar fi uh, decontați uh, prin Bruxelles, la fel cum se întâmplă și cu Bruxelles, uh, s-ar ajunge la alte concluzii. Pentru că 1% bani publici pentru acel grup profesional care aprovizionează o jumătate de uh, miliard de oameni uh, zilnic cu alimente, e bine, nu așa ar trebui să fie tratat. Așadar, cred că ar trebui să insistăm asupra faptului să primim acești bani, iar celor care nu sunt prezenți doresc să le spun că bugetul agricol la nivel european a a reprezentat la un moment dat 87% din bugetul Uniunii Europene, pentru că nimic uh, altceva nu exista pentru a fi finanțat uh, de la bugetul acesteia. La un moment dat a fost așa. Deci, uh, nu cred că ar trebui să acceptăm reduceri suplimentare. Mulțumesc. Domnul Nicholson, în încheiere. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am vorbit cu um, raportorul din umbră, domnul Belder, care nu poate fi astăzi cu noi. Vreau să-i uh, mulțumesc uh, domnului Iar pentru raportul excelent. Ne așteptam să facă un raport excelent. ECR-ul va lucra constructiv alături de dumnealui la consultările cu raportorii din umbră. Trebuie să colaborăm dar mi-aduc aminte uh, de discuția pe care am avut-o ieri la coordonatoriu în legătură cu reducerile mm, de la DG Agri. Poate că vom dori să discutăm astăzi despre acest lucru. Sunt îngrijorătoare aceste reduceri. Când uh, am venit eu în Parlamentul European în 1999, agricultura avea 45, peste 45% din buget. Această cifră scade din ce în ce mai mult. Așa cum au spus și alții, cred că avem răspundere la toate nivelurile de a ne asigura că banii contribuabililor sunt uh, cheltuiți cu cumpătare, așa cum se cuvinte, cum se cuvine. Indiferent uh, de ce s-a întâmplat uh, cu votul Brexit, fondurile acestea vor trebui să ajungă în continuare la fermierii mei, cel puțin în următorii doi ani. Uh, fermierilor uh, din Regatul Unii le-a spus în timpul dezbaterii de uh, partizanii părăsirii Uniunii Europene că le va fi mai bine. De fapt, nu este deloc așa. Se aude foarte des cuvântul reduceri. Uh, E bine dacă reducerile duc la cheltuirea mai bună, mai eficientă a fondurilor, dacă fondurile ajung acolo unde trebuie, la nivelul uh, dezvoltării rurale sau a plăților directe. Însă domnul Flanagan a spus un lucru foarte important și am văzut și eu în circumscripția mea această realitate. Banii care intră în agricultură susțin, susțin, uh, trebuie să susțină economia reală, pentru că acum nu se întâmplă așa și am spus asta acasă de mai multe ori. Oamenii uh, vorbesc despre subvenții și pe mine mă enervează această formulare. Nu e vorba de subvenționarea fermierului care produce mâinile alimente. Este și o subvenționare a consumatorului, pentru că dacă fermierul nu primește această subvenție, atunci cumpărătorul uh, este cel care va plăti un cost suplimentar la supermarket. Costă să faci alimente ieftine și undeva în lanțul trofic, când oamenii încearcă să o ia pe scurtături, lucrurile um, se acumulează și se strică situația. Fie agricultorul um, suportă costul producției, fie este subvenționat și atunci prețurile la consumatori sunt mai mici. dacă ar plăti uh, la costul real al producției, consumatorul ar fi mai conștient de unde vin alimentele și ar înțelege că nu este chiar atât de ușor să le produci. Mulțumesc, domnule Nicholson. Voi da acum uh, cuvântul reprezentantului uh, Comisiei. <clears throat> Domnule mulțumesc, doamna președintă, că ne oferiți ocazia de a prezenta și perspectiva Comisiei. În primul rând, Cunoașteți contextul politic general, referitor la care anul acesta bugetul a fost prezentat foarte târziu și recunoaștem că pentru Parlament, dar și pentru Consiliu, s-a, se va ajunge la consecințe practice și că timpul va fi foarte scurt uh, pentru că dumneavoastră să vă pregătiți avizele. În ceea ce privește punctele individuale care au fost menționate de raportor și de membrii acestui Parlament, în introducere, arta unui buget constă, în esență, în a planifica cu exactitate câți bani vor fi cheltuiți în anul care urmează. Ceea ce înseamnă că are puțin sens să ca din perspectiva celor care pregătesc bugetul, să fie uh, prevăzute bugete și sume mari în bugetul 2017, uh, dacă știm că aceste sume nu vor fi cheltuite. În acest context, cred că ar trebui să privim și așa zisele reduceri, să le analizăm mai cu atenție. În ceea ce privește marja, într-adevăr, este adevărat că o parte din marja care este pusă la dispoziție la rubrica 2 a fost alocată și planificată pentru a fi cheltuită în contextul crizei refugiaților și a migranților. Am făcut acest lucru pornind de la stadiul actual al lucrurilor și am considerat că aceste sume nu vor fi uh, cheltuite în 2017, motiv pentru care ar putea să fie, a, să fie alocată acestor domenii foarte importante și priorități politice, uh, respectiv crize recunoscute de toată lumea. În ceea ce privește punctele individuale pe care le-ați uh, menționat, legume și fructe, uh, laptele în școli, și în această privință, așa numitele reduceri pe care le-am prevăzut se referă la nivelul actual al cunoștințelor pe care le deținem și, de asemenea, se bazează pe experiențele pe care le avem cu executarea acestor programe. statele nu sunt capabile să cheltuiască mai mult decât am preconizat noi în acest moment că vor cheltui pe anul 2017. Și nu prea are sens să uh, alocăm mai mulți bani unui post bugetar dacă știm încă dinainte că acești bani nu vor fi cheltuiți. Pentru că acești bani sunt pierduți de la rubrica 2 de agricultură dacă nu sunt cheltuiți până la 15 octombrie 2017. Și aș dori să încerc să vă explic puțin și cum stau lucrurile în ceea ce privește pilonul 2. V-ați referit la faptul că aici uh, au fost preconizate reduceri majore. Acest lucru trebuie văzut și în contextul faptului că 2016 a fost un an special. Știți că în ceea ce privește dezvoltarea rurală, între cele două cadre financiare au existat întotdeauna suprapuneri. Acest lucru se referă în mod special la anul 2016. Deci, programele 2007 2014, 2013, se scuză vorbitorul, acestea erau în continuare în desfășurare și mai trebuie făcute au mai fost făcute multe plăți în anul 2016 care se referau la acel cadru financiar și în același timp au început programele 2014-2020 și în 2016 acestea au început să uh, beneficieze de plăți. Deci situația a fost specială și ceea ce s-a întâmplat a fost că au existat plăți care fuseseră prevăzute pe 2014, plăți de 8,6 miliarde de euro. Ei bine, acești bani au fost uh, redistribuiți pe anii 2015-2016 pentru, ca, uh, pentru a oferi statelor membre flexibilitatea necesară de a uh, putea face aceste plăți din programele trecute. Deci, pe anii 2015, în special 2016 a existat această situație. Iar acum, în uh, bugetul 2017, propunem o revenire la normalitate, de fapt. Deci, programul și desfășurarea acestuia normală în cadrul financiar 2014-2020. Sunt prevăzuți 14 miliarde de euro anual iar acești bani sunt prevăzuți în bugetul 2017 ca atare și pornesc de la premiza că ar trebui să revenim la procedura normală care este prevăzută pentru cei șapte ani din cadrul financiar multianual, respectiv cu 14 miliarde în fiecare an. Deci nu este vorba de o reducere în sine, ci de o revenire la regimul normal care existase și înainte și încet, încet uh, acoperim ceea ce nu fusese plătit în anii 2007-2013, respectiv uh, încercăm să acoperim aceste lacune. Deci reducerile în domeniul agricol nu sunt prevăzute așa cum ați spus dumneavoastră. Noi considerăm că un buget realist este important și noi am prezentat unul de această natură toate necesitățile din anul 2017 vor fi acoperite din acest buget, este părerea noastră, și în acest moment, sigur, nu putem să știm exact ce se va întâmpla și cum vor evolua lucrurile în anul 2017. În toamnă, și acest lucru se va discuta și aici la Parlament, vom avea ocazia să mai rectificăm bugetul, respectiv Știți foarte bine că la Consiliul de Ministri uh, de resort de săptămâna viitoare vor mai exista propuneri care vor fi înaintate și dacă vor fi necesare mijloace financiare suplimentare, în toamnă, prin documentul de rectificare, vom putea solicita aceste mijloace suplimentare financiare pe care să le punem la dispoziție prin intermediul rubricii 2. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hoisler, pentru uh, clarificări. Acum uh, pentru a încheia dezbaterea pe tema bugetului, îi voi da cuvântul domnului Iar. Äh, mulțumesc uh, tuturor celor care au colaborat, mulțumesc raportorilor din umbră, vă mulțumesc pentru această dezbatere și mulțumesc și Comisiei pentru statementul său. Sigur că trebuie să avem grijă, pentru că vorbim despre bugetul 2017, într-adevăr, Am multe idei de îmbunătățire cu privire la reforma agricole, dar acum vorbim despre bugetul 2017 și trebuie să discutăm despre condițiile existente. Lucrurile care au fost uh, abordate, mm, aprecierea politicii comune agricole, e bine, doresc să le amintesc colegilor că în avizul nostru, în ceea ce privește planificarea pe termen mediu și lung, am subliniat că agricultura uh, și domeniul agricol uh, respectiv comisia noastră, este un partener credibil și noi am uh, scăzut uh, contribuția uh, noastră și aproape că nu s-a simțit acest lucru și de asemenea fermierii noștri s-ar bucura dacă ar putea să obțină venituri suficiente pe piață și dacă nu ar fi nevoiți să obțină sprijin de la Bruxelles. Dar dacă acest lucru nu merge și atât timp cât societatea uh, dorește standarde uh, mai înalte și are cerințe suplimentare, este nevoie de această compensare. Dar, încă o dată, acesta este un apel de la noi înșine, știm ce trebuie făcut, trebuie să ne străduim tot mai mult, iar uh, contribuția la uh, bugetul european Contribuția bugetului agricol la acest buget a scăzut, iar fermierii au un partener credibil în noi. Deci nu suntem un budoi fără fund, așa cum se uh, spune de multe ori, pentru că mm, eu mă supăr când se, se spune acest lucru despre comisia noastră. În ceea ce privește marja, sigur, am apreciat într-un anumit fel și uh, o parte din bani trebuie uh, cedați uh, pentru gestionarea crizei uh, refugiaților. Uh, dar la discuțiile tripartite va trebui să discutăm despre toate aceste lucruri, să stabilim un principiu și să spunem că cei care comandă și plătesc pentru ceea ce au comandat. Uh, în contextul crizei refugiaților au existat anumite decizii ale Consiliului European și de aceea nu este cinstit ca noi să suportăm aceste costuri din bugetul nostru destul de uh, suplu. De aceea cred că trebuie să avem uh, o reacție la acest lucru. În ceea ce privește cu cel, de, uh, cel de-al doilea pilon, așa cum a spus și Comisia, este um, o mișcare tehnică care a fost făcută și vom aduce amendamente și pe această direcție pentru a obține mai multe clarificări. Uh, cunosc cum stau lucrurile și în statele membre. În primii ani, uh, programele nu se desfășoară la fel de bine ca în ultimii și atunci rămân mai mulți bani de cheltuit. Încă o dată, sintetizând, este loc de mai bine, ne vom strădui ca uh, să organizăm o întâlnire a raportorilor din umbră și să preluăm uh, ideile colegilor cu această ocazie. Mă bucur așadar să colaborăm în continuare la fel de bine și cred că vom obține în final un aviz bun, un aviz care să se bucure de susținerea unei mari majorități. Acest lucru este important pentru că, din punctul de vedere al politicii agricole, trebuie să încercăm să avem o prezență cât mai unită și să obținem o decizie bună. Vă mulțumesc încă o dată pentru dezbatere și recomandările făcute. Ah. Mulțumesc, uh, domnule Iar. Da, forța rezidă în uh, Uniune. Deci dacă putem să facem ceva, o vom face pentru că suntem uniți. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 22 iulie la orele 12. Numai în engleză, domnule Eniu. Este ușor pentru dumneavoastră, cât se poate de ușor. Noi iubim mult limba engleză și Regatul Unit. Numai în limba engleză se pot depune amendamentele până la orele 12 pe 22 iulie. Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul 10, care a fost amânat până pe 26 septembrie, așa cum uh, ne-a informat ieri domnul președinte. Vom trece prin urmare la prezentarea de către comisie, reprezentantului de gestante al uh, stării actuale al donatorului xile la Fastidiosa. Dragi colegi, primul focar de la fastidiosa s-a manifestat, a fost descoperit în octombrie 2013 în sudul Italiei. Această bacterie a afectat mai multe mii de hectare de uh, plantă, plantații de măslini în regiunea Apulia. În 2014, Comisia Europeană a decis să implementeze măsuri pentru a preveni um, îmbrăștierea acestei um, boli care ucide copacii. Tribunalul Administrativ Regional din Lazio a adoptat măsuri uh, legale care au presupus uh, suspendarea ordinului de a um, îndepărta copacii din, um, și plantele din uh, zona măslinilor afectați și uh, a făcut apel la, tribunal, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a vedea dacă decizia Comisiei este validă. La, pe 9 iunie anul uh, acesta, Curtea de Justiție și-a publicat uh, hotărârea și a confirmat uh, validitatea deciziei și conformitatea ei cu uh, Directiva Consiliului 2000-29, interpretată prin prisma principiilor proporționalității și, uh, proporționalită- și uh, precauției. Coordonatorii grupurilor politice au decis să organizeze un schimb de opinii cu un reprezentant al degestante referitor la um, situația axilelei fastidiosă, iar uh, membrii Comisiei Envi au uh, primit o invitație de a participa la această dezbatere comună. Inițial se prevedea prezența directorului de gestante, Însă acum va interveni o altă persoană de la Digestante, doamna Dorothy Andre, mai precis, care îi voi da acum cuvântul pentru a ne prezenta ultimele evenimente referitoare la măsurile adoptate pentru eradicarea uh, acestei, uh, acestui flagel și pentru a evita propagarea ei uh, în sudul Europei. Îi veți putea adresa toate întrebările pe care le considerați uh, adecvate. Îi dau acum cuvântul reprezentantei Comisiei. Merci beaucoup, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor europarlamentari. Uh, domnul director uh, își cere scuze pentru că nu poate participa, din păcate, la discuția pe marginea acestui punct din Comisia Agri. Am să vă prezint eu situația ultimelor evoluții de la ultima dată când domnul comisar Andriu Caitis a venit în fața dumneavoastră în 15 martie, în cadrul dialogului structurat, când domnia sa a explicat că, desigur, comisia ia foarte în serios această maladie și încearcă să ia măsurile adecvate pentru a limita mm, răspândirea sa. În acest moment, din cele 28 de state membre, sunt trei state membre unde pe teritoriul cărora s-a depistat această mm, bacterie, Xylella fastidiosa, uh, Italia în 2013, Franța în 2015 și mai de curând Germania. Vă voi oferi mai multe detalii. Uh, fiecare dintre cele, state membre, cele trei state membre a instituit măsuri de supraveghere pe teritoriul său și s-a constatat că în cazul celorlalte state membre, această bacterie nu este prezentă pe teritoriul lor. Din martie până în prezent am aflat de apariția unor noi focare în Italia, am uh, desfășurat și niște audituri și Italia a transmis Comisiei informația potrivit căreia o parte din teritoriul său este considerată liberă de această bacterie. Și atunci Comisia, în data de 15 aprilie, a supus la vot o decizie prin care uh, zona stabilită s-a schimbat, ea a urcat spre nord cu 40 de kilometri, iar în zona Lece s-a vorbit uh, de limitarea și nu de eradicarea acestei boli. S-a vorbit de asemenea de două zone tampon de 10 și respectiv 20 de kilometri, zone în care măsurile trebuie să fie mai ferme, astfel încât această boală să nu se mm, răspândească spre nord, unde există plantații mari de măslin și mm, mai ales să nu se răspândească și în restul Europei. Decizia a fost adoptată de comisie în data de 12 mai. În urma adoptării acestei decizii am solicitat Italiei să ne transmită un nou plan de acțiuni, mai ales în, pentru regiunea Puglia. După cum știți, S-au înregistrat mai multe cazuri în Italia, iar uh, la nivel local măsurile au fost contestate, a fost un uh, tribunal uh, local care s-a adresat Curții Europene de Justiție. Curtea Europeană de Justiție a analizat dacă măsurile cu privire la eliminarea arborilor și a plantelor înconjurătoare erau proporționale față de obiectivul urmărit și dacă erau bazate pe probe științifice. Și, spre bucuria Comisiei, Curtea Europeană de Justiție a luat decizia că măsurile sunt justificate, sunt proporționale. Ca atare, am solicitat Italiei să respecte decizia. DG Sante s-a întâlnit săptămâna aceasta cu reprezentanții Ministerului de Agricultură din Italia. A fost o întâlnire la nivel înalt și reprezentanții Ministerului Agriculturii ne-au uh, informat că au solicitat uh, instanței din regiunea respectivă să uh, respecte și să transpună hotărârea CEJ și ca atare că se vor lua măsuri pentru tăierea copacilor respectiv pentru îndepărtarea plantelor. De asemenea, ni s-a explicat că mai multe uh, cauze sunt pe rolul instanțelor, sunt 12 practic cazuri pe rolul instanțelor, deci că asta înseamnă că nu se știe când se va face transpunerea în practică a hotărârii CEJ. Sigur, noi am dorit ca acest lucru să se întâmple cât mai rapid, dar trebuie respectate niște reguli, iar uh, cazul de care vorbim noi este abia al 13-lea pe listă. Mai sunt 12 înainte, pe rol. De asemenea, autoritățile italiene ne-au informat că li se ceruse să prezinte un al doilea eșantion înainte de a stabili uh, dacă sunt sau nu uh, infestate uh, plantele, dacă sunt infestați uh, copacii din zona tampon de 20 de kilometri. Normele fitosanitare europene și italiene nu sunt respectate, iar autoritățile italiene ne-au informat că vor face nu doar o monitorizare a situației, ci și o analiză de impact socioeconomic. Noi, desigur, am răspuns că Comisia nu solicită așa ceva, noi am spus doar să se transpună în practică decizia Comisiei. Așadar, vă mărturisim că suntem destul de dezamăgiți, asta cu atât mai mult cu cât știm că au fost, a fost o cauză penală în urma căreia s-a pus sub sechestru plantația infestată care trebuie uh, tăiată și care continuă să fie un focar. E bine, decizia, pronunțarea hotărârii în această, în această cauză s-a amânat cu șase luni. Deci, din data de 13 iunie, s-a amânat cu încă șase luni, ceea ce nu ne ajută deloc, pentru că asta înseamnă că în intervalul acesta arborii aceia nu vor fi tăiați și vor rămâne în continuare focare. Dacă însă instanța administrativă va pune în practică măsurile, acest lucru se va putea face. Așadar, comisarul nostru se va întâlni cu ministrul uh, de agricultură italian uh, luni și va insista încă o dată să se pună în aplicare măsurile de la nivel comunitar și cât mai repede, pentru că cu cât se pierde mai mult timp, cu atât riscul de infestare va fi mai mare și limita aceasta a zonei demarcate ca fiind infestată va tot urca, va tot urca până când nu se știe unde va ajunge. Așadar, în ce ne privește, noi instituim proceduri juridice, asta este ce poate face Comisia, există o procedură de încălcare a dreptului comunitar și mai lucrăm la una. Autoritățile italiene locale sunt acum uh, în fața unor probleme complexe. Această cauză penală vine să se adauge la problema care era deja destul de mare, însă e foarte important să se pună în aplicare deciziile luate și, din păcate, Comisia va fi nevoită să ia măsuri juridice suplimentare. Asta în ce privește Italia. Totuși există și un lucru bun. S-a instituit un plan de monitorizare. Au fost angajați oameni, însă până când acest plan de monitorizare va fi uh, corect pus în aplicare, va fi de plin pus în aplicare, va mai dura 3-4 luni pentru toată zona demarcată. Deci va fi complicat, va, fi, va dura mult timp și tocmai de aceea Comisia vrea să facă presiuni cât se poate de mare asupra Italiei pentru ca Italia să ia măsuri. În ce privește Franța, situația este în evoluție. În Corsica sunt mai multe focare, 253 după câte știm noi acum. De asemenea, în uh, Provence, uh, în, în zona Alpilor, coasta de Azur, de asemenea, mai există focare. Mm, obiectivul autorităților franceze este acela de a eradica această boală. S-au instituit numeroase măsuri. Noi am făcut în februarie un audit. Inspectorii noștri s-au deplasat pe teren în Corsica, în zona Provence, Alpi, uh, coasta de Azur, de asemenea. eradicarea, măsurile de eradicare sunt uh, puse în aplicare, s-au, luat, s-au făcut toate eforturile posibile. Și uh, ce am constatat noi este că demarcarea nu era foarte bine făcută, demarcarea zonei uh, infestate, uh, Um, am dorit să se, am insistat să se respecte deciziile comunitare în acest sens, nu era 100% cazul. Directorul nostru general s-a întâlnit cu directorul general pentru agricultură din Ministerul pentru Agricultură din Franța de curând. Discutăm cu autoritățile franceze în fiecare lună. Mâine, așadar, va fi din nou pe ordinea de zi uh, acest subiect și pentru Italia, și pentru Franța, și pentru Germania. Deci subiectul Xilela. Apoi, în ce privește Germania, avem o notificare din 16 iunie cu privire la un caz de infestare în Saxa. Uh, e vorba de un copac infestat într-o seră privată. Am fost uh, uh, informați că Zona a fost foarte bine delimitată, autoritățile germane iau lucrurile foarte în serios, fac anchetele cuvenite. Subiectul a fost luat în discuție la nivelul uh, șefilor de servicii fitosanitare. Am discutat uh, și la mm, întrunirea comitetului din iunie, vom mai discuta și mâine despre situația din Germania. Deocamdată avem doar un caz, o singură plantă infestată, nu am aflat să mai fie și altele și sperăm ca lucrurile să fie sub control. Asta referitor la focarele din statele membre. Măsura care este în vigoare din luna mai, decizia care este în vigoare din luna mai este cât se poate de adecvată și permite statelor membre să uh, uh, ia măsurile necesare pentru eradicarea bolii sau măcar pentru limitarea sa, acum trebuie pusă și în aplicare. Măsurile pe care noi le propunem se bazează pe dovezi științifice. Am cerut EFSA să urmărească evoluțiile. În cazul în care va fi necesar, vom mai modifica decizia, dar până una alta ea este Conform obiectivului urmărit. Avem și audituri pe teren, asta poate face deci comisia și face tot ce poate. Iar atunci când constatăm că statele membre nu fac ceea ce ar trebui să facă, întreprindem uh, măsuri de încălcare a dreptului comunitar. Există și un fond fitosanitar pentru finanțarea măsurilor de combatere a acestei uh, bacterii, un uh, fond pe care îl împărțim cu colegii veterinari pentru combaterea unor astfel de situații și, desigur, trebuie îndeplinite niște condiții pentru a putea beneficia de fondul acesta. În primul rând, să pui în aplicare legislația comunitară. E limpede că dacă nu pui în aplicare deciziile comunitare, nici banii comunitari nu ți se vor acorda. Așa că, practic, e un cerc vicios. Prin urmare, ar fi cel mai bine și în interesul statelor membre să pună în aplicare fond, deciziile comunitare, să poată beneficia și de finanțarea comunitară. Pe de altă parte, considerăm că este foarte importantă și comunicarea la nivel local. Și aici rolul parlamentarilor la nivel local este la fel de important pentru a arăta câtă atenție acordă Uniunea Europeană acestei boli cât de importantă o consideră și e adevărat. E foarte greu pentru proprietar să-și sacrifice plantațiile de măslini. Este, într-adevăr, foarte greu. Dar este, până la urmă, pentru binele comun și binele Uniunii Europene în general. Trebuie, într-un fel sau altul, transmis mesajul acesta, asta a încercat să facă și Comisia, dar cred că și dumneavoastră puteți juca un rol în acest sens, explicându-le oamenilor că e o măsură dificilă pentru regiunea respectivă, dar în felul acesta se poate evita ca și alții mâine sau peste un timp să fie nevoiți să ia măsuri asemănătoare. Deci, prevenția este fundamentală pentru eliminarea acestei boli care produce un impact foarte grav în special asupra producției de măsline. Cam aceasta e situația în momentul de față și vă pot spune că Comisia monitorizează cu toată atenția acest subiect. Suntem extrem de implicați și eu și colegii mei și serviciul juridic al Comisiei. Să știți că e foarte implicat. Mulțumesc, doamnă președinte. Muchas gracias. Mulțumesc, doamna Andrei. Începem acum dezbaterea. Doamna Erans. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru această sticlă de ulei. Nu conține, conține sileia, să știți că este una dintre cele mai, uh, cele, dintre cele mai grozave produse ale lumii. Vorbim despre Xilela, Comisia vorbește despre distrugere, ardere, um, contagiere, preocupare și toate aceste lucruri le-am uh, auzit și când uh, a apărut focarul, când s-a descoperit um, această problemă în Europa pentru că nu s-a făcut controlul adecvat într-un port. S-a spus atunci că se vor lua măsuri pentru a evita um, răspândirea de cazuri noi, că se va face control adecvat la frontiere. În urmă cu uh, puțin timp în urmă s-a vorbit despre aceste lucruri. Dar iată că Comisia ne spune aceste lucruri acum doi ani, repetă acest lucru nu cu un an, acum din nou îl repetă. Avem un regulament nou de sanitate, uh, sanitar veterinare uh, cu care vrem să evităm uh, ca, ca bolile de plante să vină din alte țări terțe, dar se pare că Comisia Europeană vrea să reducă um, controlele în ceea ce privește um, cancerul uh, citricelor sau uh, pata neagră. Și aș vrea să întreb Comisia Europeană de ce spune una și face alta. Comisia Europeană ne tot povestește niște lucruri, dar face exact uh, inversul, contrariul acelor pe care le spune. Cred că trebuie să fim cel puțin coerenți, să facem un control complet la frontiere și dacă vrem într-adevăr să-l facem și să ne protejăm de uh, bolile care supun la risc producțiile europene, cred că trebuie nu să reducem controlele, ci să creștem numărul lor. Chiar dacă Curtea de Justiție va da dreptate, Comisia Europeană se înșală pentru că folosește instrumentele greșite pentru a atinge acest obiectiv. Uh, folosește exact instrumentele pe care n-ar trebui să le utilizeze. De ce credeți că veți obține mai multă securitate cu mai puține controle? Nu se poate așa ceva. Și încă ceva. China cere europenilor să tratăm la frig 15 zile fructele și legumele europene pentru a putea trimite pentru prima dată piersici și uh, prune din Spania către China. La fel și Statele Unite, 15 zile de tratament la frig. Și rezultă că noi, dacă vrem să ne protejăm de bolile precum cea de acum, taumatotibia, leucotreta, eu nu pot să țin minte asemenea nume, trebuie să le citesc de pe hârtie, noi acceptăm să ne, uh, trimite, să ne trimită transporturi cu posibilitate ca acestea să fie uh, infectate fără a cere tratamentul la fric. De ce? Pentru că noi eliminăm controlele și uh, tratamentele anterioare intrării în țară. spunem um, doar că trebuie să se facă tratamentul adecvat, eficient. Dacă e vorba de tratamentul la fric, păi spuneți așa pentru că Statele Unite, China, Japonia, toată lumea impune controle clare. De ce nu o facem și noi în Uniunea Europeană? Am fi putut evita această problemă dacă aveam la frontiere controle eficiente. Sau poate vreți uh, să schimbăm uh, complet, fie, fie, um, fie um, schimbăm complet direcția Comisiei sau uh, decidem să nu mai uh, reglementăm deloc uh, situația xilelei. Pentru că, iată, nu tratăm nici cancerul citricelor, nici partea neagră, nici uh, cealaltă boală pe care am menționat. Deci vrem sau nu vrem controle europene? Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Eranz. Are acum domnul Sebastia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ni s-a împărțit acest ulei de măsline tocmai când vorbim despre problema xilelei, pentru că asta este în joc, producția de calitate. Eu vreau să trecem la punctul următor. N-are xileia, xilela, să știți acest ulei. Da, vreau să-i mulțumesc uh, foarte mult reprezentantei de gestante, dar să știți că nu m-au liniștit deloc, pentru că văd că sunt trei țări afectate și văd că în plus pe o piață unică în care există libertate de circulație a persoanelor și a mărfurilor, nu suntem capabili să aplicăm o situație unică și uh, ne tot întrebăm cum vor fi puse în aplicare aceste măsuri pe care Comisia doar le sugerează și uh, vedem că sunt tot felul de obstacole legale, precum cele din Europa. Realitatea este că dacă nu suntem uh, coerenți asupra acestui punct, Uh, nu va fi bine pentru că o piață unică impune un tratament unic și o abordare unică a soluției la aceste probleme. Dacă lăsăm uh, la latitudinea fiecărui stat rezolvarea acestei probleme, nu vom vedea decât o extindere permanentă a acestei probleme, pentru că este o problemă europeană. Pentru că tot mai multe state sunt afectate. Cred că trebuie să fim foarte fermi și să ne exprimăm foarte clar. Nu trebuie să tolerăm ca fiecare țară să facă ce dorește și să se joace cu măsurile pe care trebuie să le ia eu sunt de acord cu doamna Eran și eu aveam câteva uh, notițe referitoare la ce se întâmplă cu uh, intrarea produselor în Uniunea Europeană. Pentru că odată intrat uh, o boală în Uniunea Europeană, combaterea ei este foarte, foarte complicată. Au loc schimbări climatice, se schimbă condițiile de temperatură și vedem că boli care păreau că nu ar solvețui în Europa sau că au, ar fi dispărut, iată că totuși există. Uh, Ehm, noi vrem ca acest că speram că acest regulament să fie mai bun decât uh, anteriorul, dar iată că printr-un subterfugiu, printr-un fel de plan B, ni se sugerează să renunțăm la unele dintre măsurile de control al bolilor, precum cancerul citricelor și altele. Cred că este inadmisibil așa ceva, pentru că creăm posibilitatea ca să ne mai confruntăm și pe viitor cu probleme similare xilelei. Uh, Aș vrea să adresez o, o întrebare Comisiei. Care sunt uh, posibilitățile reale ale Comisiei de coordonare a unei acțiuni unice în toate spațiile afectate și, în al doilea rând, aceste uh, demersuri care se fac pentru uh, am uh, reduce intrarea în Uniunea Europeană a celor afectate, pentru că se știe deja că sunt afectate. Aveți măsuri concrete de luat? Mulțumesc, domnule Sebastia. Domnul Fulu are cuvântul. Grazie Presidente grazie alla DJ Sante. Eh, vorrei fare un paio di... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și de Sante. Doamna Rosa D'Amato nu poate participa la ședința de astăzi și m-a rugat pe mine să vorbesc în numele său. Uh, calitatea de reprezentant a regiunii Puglia uh, ar dori să se referă la măsurile pe care le ia Italia pentru combaterea axirela fastidioza. Mai întâi aceasta a fost uh, constatată în trei state membre și s-a făcut notificare în legătură cu prezența ei în trei state membre, dar de fapt s-ar putea ca ea să fie prezentă fără notificare și pe teritoriul altor state membre. Pentru că uh, materialele biologice circulă foarte ușor în Uniunea Europeană, așa cum s-a spus ar trebui să fie considerată de aceea un uh, pericol pentru întreaga Uniune Europeană și nu numai pentru zona aceea din Puglia unde ea a fost uh, constatată. Ar trebui schimbată categorisirea ei și, din păcate, abia acum uh, se vorbește la nivelul Comisiei de trecerea acestei bacterii în anexa la directiva de resort din 2009. Ne bucură că există această schimbare de clasificare, însă Cred că asta ar trebui să antreneze și modificări la nivelul punerea în aplicări a deciziilor. Așa cum s-a întâmplat în cazul Suzuki, de exemplu. Din punctul nostru de vedere, uh, eradicarea axilelei nu trebuie făcută prin tăierea copacilor, ci din interior, prin uciderea bacteriei. Și ajung astfel la a doua parte a intervenției, trebuie să ne concentrăm și pe măsurile de cercetare alternative. Până acum s-a mers pe o singură cale, pe cercetarea oficială pe care o desfășoară Institutul din Bari, în care, mă rog, unii dintre cei care se ocupă de aceste cercetări sunt implicați direct în problema aceasta a axilelei, deci au interese directe. Însă Trebuie să căutăm și alte soluții și asta nu se poate face fără colaborarea de la nivel local și m-aș referi aici la toți agricultorii care cer ajutor de luni de zile, fiindcă își văd munca de o viață amenințată cu dispariția. Comisia și-a asumat acum o poziție foarte clară. Ar trebui să um, meargă și mai departe și să stimuleze cercetarea alternativă și să identifice alte soluții fără să fie eradicate plantele presupuse a fi rezistente. Horizon 2020 și măsurile sale nu poate fi singurul uh, instrument utilizat, pentru că programul acesta este extrem de strict din punctul de vedere al participării. Și acum ajung la aceea, a treia idee, trebuie ca uh, Comisia Europeană să transmită un mesaj foarte clar politic, cerând EFSA să-și exprime un aviz cu privire la combaterea uh, acestei uh, xilele, căutând alternative care să nu presupună uh, distrugerea plantelor. Vă mulțumesc. Loison, tiene la palabra. Mulțumesc, uh, domnul Loazo. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum știți, grupul nostru a cerut să se organizeze dezbaterea aceasta, fiindcă am fost în deplasare în, sud, în sudul Italiei, la, în, Umbria, în deplasare de studiu. Umbria este capitala europeană a uleiului de măsline și din 2013 regiunea Puglia, în regiunea Puglia au fost distruse 60 de mii de hectare de plantații de măslini din cauza xilelei fastidioza. Noi ne-am întâlnit când am fost în Puglia cu cercetători, cu producători, cu responsabili ai unei cooperative și cu politicieni. Și s-au uh, conturat câteva idei în cursul discuțiilor. Comisia, Curtea Europeană și Guvernul Italiei au luat o decizie gravă, și anume pur și simplu să uh, treacă la eradicarea uh, tuturor plantațiilor în perimetrul identificat. Din punctul de vedere al profesioniștilor din sector, de fapt, xilela fastidioza nu este nocivă pentru măslin. nu, pre, nu uh, dăunează calității și cantității producției, nu există niciun fel de pericol pentru sănătate dacă consum măsline contaminate. Cred că aceste lucruri se cuvin precizate. Dacă va continua eradicarea, asta va presupune moartea economică a acestei regiuni. Asta în perioada în care Uniunea Europeană oferă o cotă de import din Tunisia, o cotă de 35 de milioane de tone fără taxe vamale, 35 de mii de tone pe an. Deci este absolut scandalos, adică agricultorilor noștri le spunem că trebuie să își distrugă propriile plantații și importăm din altă parte. Este inacceptabil din punct de vedere economic și social. Așadar, care sunt rezultatele cercetărilor întreprinse de centrul, de institutul de la Bari? Este o chestiune foarte importantă aceasta. Ele nu au fost publicate, deci nimeni nu are acces la informațiile respective, pur și simplu de neconceput. Trebuie ca autoritățile italiene să se ocupe de problema aceasta care vizează în special regiunea Puglia Franța urmărește cu îngrijorare evoluția situației exilelei, pentru că în Corsica și în Provența există deja, este, s-a constatat prezența acestei uh, bacterii. Cred că tratamentele aplicate reprezintă soluția și nu eradicarea plantelor. Mulțumesc. Domnule Loazo, are acum cuvântul domnul Dorfman. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Sunt uh, de acord cu ce a spus uh, colegul nostru, domnule Ranz. În ceea ce privește importul de plante și, da, și de animale, ar trebui să fim atenți ceea ce importăm și aceasta este o dezbatere în derulare. Trebuie să avem grijă pentru că sunt și alte elemente care vor uh, pune probleme agriculturii europene pe viitor. Toată această poveste mi se pare una aventuroasă și ultimul aviz al domnului Leson. Din punct de vedere științific, este cât se poate de clar ceea ce trebuie făcut. Dacă apar uh, anumit uh, virus sau anumite bacterii, fie că este vorba de o contagiere a plantelor sau animalelor, e bine, acestea trebuie distruse. Uh, sau uh, plantele trebuie uh, eliminate dacă dorim ca bacteria respectivă să se răspândească. Știm cu toții ce se întâmplă însă, pentru că întotdeauna se intervine de la nivel politic și uh, în dezbaterea de astăzi s-a strecurat aceeași uh, zigzag politic care este uh, mereu promovat. Și în loc să acționăm din punct de vedere științific, lucrurile evoluează altfel. Așa că dacă dorim ca această bacterie să nu se răspândească la nivel european și dacă dorim uh, să nu existe o afectare durabilă a Europei, atunci va trebui să facem tot ceea ce este posibil astfel încât să încercăm ca această bacterie să fie eliminată în regiunea în care a apărut. Și sigur uh, că acolo creează multe uh, stricăciuni, dar trebuie să încercăm să o izolăm în zona respectivă și să o eliminăm. Și acest lucru nu este posibil decât dacă încercăm cel puțin să eliminăm această bacterie din zona în care a apărut. Acest uh, lucru se referă acum la o plantă, știm care este comportamentul plantei, deci trebuie ca aceasta să fie eliminată și plantele respective să fie arse, astfel încât bacteria să fie distrusă. Orice alte alternative reprezintă doar material de dezbatere politică și sigur că putem să facem acest lucru, uh, dar uh, putem discuta despre uh, subiecte teoretice care ar putea la un moment dat să fie importante, dar nu dorim ca această bacterie să se răspândească la nivel european, ci trebuie acționat acum. Grazie, señor Mulțumesc, domnule Dorfman. Domnul De Castro. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc și colegilor care au intervenit anterior. Mulțumim, desigur, și reprezentantei comisiei prezentă la reuniunea noastră. Și mulțumim și pentru acest cadou al doamnei Aguilera, și care demonstrează încă o dată că uleiul, uleiul italian nu are nicio legătură cu xilela, ci este făcut din plante sănătoase. Le mulțumesc așadar tuturor celor care au reamintit acest lucru. Trei observații foarte succinte, doamnă președinte. Mai întâi de toate sunt întru totul de acord cu uh, ce, cele spuse de colegii înaintea mea. Globalizarea înseamnă și o globalizare a bolilor. Nu este prima dată când am asistat la astfel de fenomene, au mai fost cazuri și înainte. Prin urmare, ar fi nevoie de mai multe controle la frontieră, pentru că, așa cum spune Comisia, Xylella fastidiosa a intrat odată cu plantele ornamentale venind din Honduras și din Columbia fără niciun fel de îndoială. Este, deci, o problemă legată de controlele plantelor infectate la frontieră. Nu ar trebui să se reducă controlele la frontieră, așa cum s-a spus mai devreme, ci din contra să fie sporite. Apoi, să fim, să înțelegem bine situația, dragi colegi. Vorbim despre măslini de sute de ani. Nu e ca și când ai tăia un copăcel oarecare. Sunt copaci care au sute de ani, unii dintre ei. Deci, știți, aici apare și o problemă foarte complexă din punct de vedere social. Cei care s-au deplasat cu noi în Puglia au văzut acest lucru. Sigur, există reguli, însă, dragi prieteni, haideți să dăm zonei aceleia o speranță, o rază de speranță, cer cu toată smerenia acest lucru și comisiei. nu, este, nu vorbim de obligația de eradicare, deci nu se pune problema că nu se aplică regulile Uniunii Europene. Noi însă trebuie să dăm o rază de speranță oamenilor acestora să se planteze uh, specii rezistente, varietăți rezistente ale speciilor respective. Pentru că alminter condamnăm un sector extrem de important din punct de vedere economic pentru o zonă mare din Italia. Deci, să încercăm să răspundem, desigur, la nivel punctual, așa cum o va face domnul ministru Martina, la angajamentele asumate la nivel european, fără îndoială, dar și Europa să facă bine să-și consolideze controlele la frontiere și să aibă un minimum de înțelegere pentru aplicarea unei zone atât de, unei măsuri atât de aspre într-o zonă atât de mare și să li se dea oamenilor de acolo o speranță pentru viitor prin intermediul unor varietăți care să fie rezistente la această boală, să manifeste mai multă rezistență în orice caz la această bacterie. Mulțumesc. de Castro. Mulțumesc, domnule De Castro. În încheiere, îi dau cuvântul reprezentantei comisiei. Reprezentanta Degesante, care este alături de noi și care sper să ne poată răspunde, pentru că, după cum ați văzut, este o dezbatere care ne preocupă pe toți. Aveți cuvântul și sper să ne dați o rază de speranță. Oui, merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte și le mulțumesc celor care au participat la această dezbatere însuflețită. În legătură cu controlele la frontieră. Desigur, acolo se regăsește sursa problemei. Și uneori e adevărat că simptomele nu sunt foarte vizibile, așa că nu e întotdeauna foarte simplu să identifici bolile acestea încă de la controlul la frontieră. De aceea și spuneam de tăierea pe o rază de 100 de metri a plantelor care nu prezintă simptome, pentru că există totuși risc de contaminare. De aceea există teste mai uh, fine care permit detectarea acestei, prezenței acestei bacterii, chiar dacă nu se vede nimic. Controlele la frontieră sunt într-adevăr foarte importante. importante. Vă reamintesc că în 2015, în urma votului statelor membre, Comisia a interzis introducerea plantelor de cafea, arborilor de cafea, arbori decorativi din Costa Rica și din Honduras. Deci e vorba de o interdicție pur și simplu. De asemenea, insistăm pe controlele la frontieră. Ele nici într-un caz nu au uh, scăzut în intensitate, din potrivă trebuie să se consolideze. Asta face parte și dintr-un regulament oficial, din noua reglementare cu privire la plante. Prin urmare, e limpede că considerăm important acest lucru. și uh, exporturile noastre sunt supuse anumitor tratamente, va trebui să cerem și importurilor să fie supuse unui tratament la frig sau alte tipuri de tratamente. Și bolile, cum ar fi pata neagră la portocale, vor intra sub incidența legislației comunitare. În ce privește schimburile și faptul că produsele circulă pe piața internă, din momentul în care vorbim de o zonă delimitată, nu ar trebui să poată ieși din această zonă delimitată decât în condiții extrem de stricte. În urma unor controle extrem de stricte, dar în mod normal n-ar trebui să iasă, pur și simplu, cu excepția cazului în care respectiva pepinieră este foarte departe de zonele infectate. S-au instituit o serie întreagă de uh, măsuri aici de siguranță, trebuie să fie supuse în inspecție și așa mai departe. În ce privește cercetarea și rezistența plantelor, da, sunt măslini care par mai rezistenți decât alții în plantații care au fost practic decimate de uh, această bacterie. Există și pomi care nu suferă de această boală. Acum, nu știu dacă putem vorbi despre tratarea acestei uh, boli cu antibiotice. Dacă dumneavoastră vă îmbolnăviți, ce faceți? Luați antibiotice imediat? Nu o să ne apucăm să pulverizăm uh, antibiotice peste tot, în toate, deasupra tuturor plantațiilor, pentru că uh, e foarte complicat acest lucru. Antibioticele pătrund apoi în sistemul uh, de circulație a sevei din uh, pom și e foarte greu să trecem la măsuri atât de abrupte. Comisia subvenționează programe de cercetare Există și programul Orizont 2020, acesta este în curs, vor mai veni și, va mai veni și alt program, sunt uh, deblocate sume importante. Avem încă discuții în curs pe marginea unui nou program, s-au alocat 6 milioane de euro pentru cercetare pe marginea axilelei. să sperăm că vom obține și rezultate și că vom reuși să ajungem la varietăți rezistente. Și, într-adevăr, pe termen mai lung, aceasta ar trebui să fie soluția. Cât privește varietățile rezistente, agronomii știu foarte bine că nu e foarte simplu de obținut aceste varietăți. Trebuie încrucișate plantele, durează, e complicat și așa mai departe. Deci soluția este de așezat așa pe calendar în viitor. Deocamdată nu dispunem de varietăți recunoscute și testate pentru rezistența lor. Cât privește Institutul de Cercetare, cercetătorii, teoretic, vor să-și publice studiile, nu? Teoretic, un cercetător vrea să-și facă cunoscute rezultatele studiului. Dacă acest lucru nu s-a întâmplat, poate că un panel de experți științifici uh, a refuzat publicarea sau poate Uh, materialul nu este încă gata, zic să fim răbdători. Nu e întotdeauna simplu să publici rezultatele unui studiu. Ce pot eu să vă spun este că rezultatele cercetării comunitare vor fi publicate, există și rapoarte intermediare, atunci când proiectul se întinde pe mai mulți ani, asta este regula, există ședințe și bilanțuri intermediare care se supun publicării. În ce privește cercetarea comunitară, lucrul acesta este sigur. Cât privește cercetătorii individuali, nu avem cum să-i obligăm să-și publice rezultatele. Asta se întâmplă când un jurnal, un ziar, un, o, o revistă științifică va accepta publicarea studiului respectiv. Ce încercăm noi să facem acum este să limităm boala, să evităm răspândirea sa, mai ales către nord, și în noua decizie a Comisiei, măsurile pentru zona de limitare a răspândirii bolii nu vizează uh, tăierea copacilor sau dezrădăcinarea lor. Se vorbește de abandon Uh, pentru că infecția a ajuns atât de amplă încât dacă nu s-au tăiat primii copaci, nu mai are sens să o facem acum. Deci se insistă pe tăierea copacului și a, zonei, și a plantelor înconjurătoare în zona tampon, însă pentru zona identificată ca fiind uh, infestată de mai multă vreme, nu se mai cere tăierea sau dezrădăcinarea copacilor, ci uh, decât în cazuri foarte speciale când uh, aceștia sunt în apropierea unei pepiniere de unde se poate face export uh, sau uh, în alte astfel de cazuri uh, speciale. Dar, ca regulă generală, nu se cere dezrădăcinarea copacilor sau tăierea lor. Cu asta cred că am reușit să răspund cam la toate întrebările adresate. Ce vă mai pot spune este că noi încercăm la comisie și suntem în continuare gata să urmărim orice evoluție științifică ar apărea. În niciun caz nu vrem să distrugem tot, să se taie toți copacii. Așa cum arăta domnul deputat din nordul Italiei, dacă vrem să evităm propagarea unei boli, trebuie totuși luate măsuri stricte care să vizeze zone bine delimitate. Aceasta e singura modalitate cunoscută la ora actuală de combaterea unei bacterii, așa cum a confirmat încă o dată EFSA. Niciuna dintre celelalte modalități de a proceda nu, sunt suficient de, nu este suficient de eficientă. Nu duce la eliminarea bacteriei. Este un organism invizibil, dar are un impact economic important asupra producției. E adevărat că pentru sănătatea umană nu prezintă riscuri, dar omoară copacii. Poate nu, îl omoară, nu omoară copacul în primul an, dar în anii următori, da, prin urmare, până la urmă, impactul economic este indubitabil. Producția de măsline începe să scadă din momentul în care copacul se îmbolnăvește și când boala l-a acaparat complet, moare. Boala avansează destul de repede. Prin urmare, E și în interesul producătorului să elimine bacteria aceasta, care până în ziua de față noi considerăm că este cea mai dăunătoare din toată istoria fitosanitară a Uniunii Europene. Deci lucrurile trebuie luate foarte în serios. Desigur, trebuie ca cercetarea să dispună de mijloacele necesare, trebuie să dispunem de rezultatele științifice, Uh, ale cercetării, trebuie să controlăm importurile, dar toate aceste lucruri sunt prevăzute de legislația comunitară. Prin urmare, dumneavoastră, Parlamentul, Consiliul prin legislația de bază, Comisia prin uh, actele de punere în aplicare, încercăm cu toții să venim cu legislația, o legislație cât mai acoperitoare, Sigur că există rezistență însă la nivel local, pentru că e adevărat că e greu, sunt uh, pom de sute de ani, n-are cum să nu te doară sufletul. Însă, din păcate, măsurile acestea trebuie aplicate, altă soluție, cel puțin în momentul de față, nu există. Facem ce putem, Însă trebuie ca statele membre să pună în aplicare măsurile de control. N-are cum să meargă comisia să se deplaseze la toate frontierele și să controleze. Noi nu putem decât să audităm. Dăm statelor membre fonduri atunci când acestea pun în aplicare măsurile. Ne bazăm pe dovezi științifice, dar funcționarii Comisiei Europene nu au cum să meargă să facă ei treaba statelor membre. Nu putem decât să oferim un cadru legislativ adecvat și stimulentele necesare. Cam asta vă pot spune. Sper că v-am liniștit un pic și vă mulțumesc pentru întrebări. Muchas gracias. Vă mulțumim, doamna Andrei. Se pare că trăim în două lumi diferite. Ne-ați spus că s-au consolidat uh, controlele la frontieră pentru uh, importuri, iar uh, deputații au spus exact contrariul în intervențiile dumnealor. Nici domnului Sebastian nu i-ați răspuns uh, referitor la cum uh, se schimbă legea pentru a permite transportul de citrice despre care se știe că sunt infectate. Vedem cum se adaptează legile noastre, în normele europene, pentru a permite importul de citrice cu anumite uh, bacterii dăunătoare. Vedeți că este un subiect care ne preocupă foarte mult, cel puțin pe noi de la Comisia Agri. Vă mulțumesc pentru uh, intervenție, doamna Andrei. Am încheiat discuția pe marginea acestui subiect. Vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. În schimbul de uh, opinii legat de vizita Comisiei Agri în regiunea mea, Andaluzia, care a avut loc pe 17, 18 și 19 mai. V-am adus un, o atenție, de aceea o atenție foarte caracteristică uh, regiunii mele din Haen, o provincie în care se cresc mulți uh, măslini, așa cum se întâmplă în sudul Italiei și uh, Portugaliei și în sudul Spaniei există multe livezi de măslini. Iată și uh, o, un eșantion de care sper să vă bucurați uh, în vacanță de uh, acest ulei de măsline din Haen, care este un uh, ulei de măsline dintr-o zonă de munte. Este un ulei de măsline virgin extra și sper să vă bucurați de el. Vreau să vă transmit informații despre misiunea noastră în Andaluzia. După cum v-am spus, aceasta este regiunea mea comunitatea autonomă a Spaniei cu cea mai uh, densă populație. Este, are aproape suprafața uh, Portugaliei, acolo trăiesc 8 milioane 400 de mii de locuitori și reprezentăm 25% din producția agrară finală totală a întregii țări. Pentru noi a fost um, foarte important să mergem acolo. Domnul Sighelski, președintele nostru, a prezidat această misiune. Au mai mers uh, și alți reprezentanți ai comisiei noastre. Am vrut um, să acoperim cât mai multe aspecte, pentru că în această, în această regiune se produc foarte multe lucruri, un spectru aproape complet. vrem să facem cunoscută realitatea agricolă din Andaluzia, care are un, uh, joc un rol foarte important în uh, stabilirea PIB-ului uh, Spaniei. Am fost în Sevilla, unde am vizitat plantațiile de orez și în Guadalquivir, foarte aproape de Parcul Național La Doniana, am văzut cum se crește orezul, cum se cultivă orezul, pentru că există niște specificități uh, clare. Am vrut să vedem cum uh, cultura de orez um, se a, poate întreține lângă un parc național. Am vizitat apoi provincia Cordova, un ecosistem care pentru noi în uh, Andaluzia uh, era foarte important uh, să-l transmitem, să-l facem cunoscut deputaților care ne-au însoțit și celor, membrilor secretariatului și a celorlalți participanți. Am vizitat un ecosistem unic, caracteristic nu doar Andaluziei, ci și Castiliei și uh, Extremadurei, adică la DS, un fel de pajiște în care uh, cresc și copaci și în care pot, uh, se pot crește și vite. Acolo se pot desfășura trei tipuri de activități diferite. Acum, cu reforma PAC și cu, prin ajutorul uh, primului pilon, um, este foarte greu să permitem uh, să continue activitatea agricolă cu cea de creșterea bovinelor și cu activitatea forestieră. Acest ecosistem are, prin urmare, de suferit am vizitat Odessa. Acolo se face mm, creștere de animale extensivă în aer, în aer liber. Se cresc mm, bovine, porcine, ovine, tot așa, în aer liber. Mm, practic, tot anul, cu excepția trei luni, vitele stau în aer liber este un ecosistem unic, însă dacă nu reușim uh, să-l protejăm și tocmai de aceea a fost atât de importantă visa noastră acolo, dacă nu reușim să prezervăm acest tip de ecosistem în care se desfășoară activități diverse și se face creșterea animalelor extensivă, dacă nu se acordă ajutoare prin pilonul 1 acestui sector, ar fi uh, mare păcat. Guvernul regional, uh, junta din Andaluzia, a jucat un rol foarte important. Vreau să le mulțumesc uh, pentru că s-au implicat instituțiile, primăriile și guvernul Spaniei s-au implicat și au fost reprezentanți în această misiune. Am fost și la o cooperativă în care se um, cresc toate vitele din um, acea um, comună din respectiva comunitate autonomă. 3.000 de crescători de vite au uh, animale acolo. Ei sunt producători de lapte. Ne-au spus că, în ciuda crizei, litrul de lapte nu uh, a scăzut uh, sub 0,42 de cenți pe litrul de lapte la producător. gruparea uh, cooperativelor într-o instituție, iată că a dat rezultate. Astfel, într-o zonă în care se desfășoară în principal activități agricole și uh, ceva uh, turism rural, iată că um, lucrurile merg totuși bine. Am vizitat și o livadă de fructe, de pom fructiferi, foarte caracteristică zonei Guadalquivir, fluviului Guadalquivir. Se folosește acolo tehnologie specifică sectorului uh, producător de fructe, citrice și uh, nuci. Am fost și la o fermă din Sevilla, o livadă de măslini și acolo am um, analizat situația livezilor de măslini Acum uh, rezultatele sunt mai bune pentru că s-a concentrat producția în uh, Andaluzia. Rezultatele sunt mai bune uh, decât în anii trecuți datorită cooperativelor. Astfel, zona s-a dezvoltat și cel mai, produsul cel mai bine comercializat este măslina. Am văzut și um, că organizarea duce la îmbunătățirea rezultatelor și cooperativele joacă un rol important uh, pentru acest lucru. Am vizitat și câteva monumente din zona mea. Asta a fost partea de distracție, partea ludică. Andaluzia este foarte mare. Am reușit să um, vizităm o mică parte. Avem o zonă agrară foarte importantă care uh, dă 25% din produsele agricole ale întregii țări. Ne-am concentrat pe DESA, pe pajiști, pe mm, creșterea extensivă de animale, pe livezile de fructe și pe orezul care se cultivă în zona Parcului Natural la Doniana. Am uh, făcut și un rezumat al uh, vizitei, o prezentare pe care o vă vom transmite. Filip mi-a spus că, tocmai mi-a spus că a fost deja trimisă. S-a făcut un raport în care se vorbește despre dificultățile cu care uh, se confruntă acest, um, acest ecosistem, unde se încadrează el în primul pilon al PAC și uh, am transmis și uh, o adresă semnată de președintele Sikierski, care a fost președintele misiunii. Aceasta a fost prezentarea pe care doream să vă fac. Sper să vă bucurați de acest ulei de măsline virgin uh, extra, care se numește Sakura. Este un uh, nume arab al comunei uh, din care provine acest ulei de măsline. Sper să vă placă Cine dorește să vorbească despre această misiune are acum ocazia să o facă. Am uitat să vă comunic că s-a distribuit un raport extensiv al uh, secretariatului, iată-l, și s-a distribuit și raportul final pe care l-a pregătit uh, secretariatul Acum Elvira și um, uh, Filip sunt aici și au fost cu noi și în misiune. Vreau să le mulțumesc foarte, foarte mult lor, uh, dar și întregii echipe a secretariatului. Responsabila grupului S și D și asistenta mea, Malen, toată lumea a depus eforturi uh, intense și iată că misiunea a fost un succes. Vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult tuturor celor care ați uh, dat o mână de ajutor pentru uh, a deveni cunoscută, de cunoscută idiosincraziile unei părți a Andaluziei. Domnule Bogovici, aveți cuvântul, ați fost acolo, ne puteți împărtăși impresiile dumneavoastră. <clears throat> Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În primul rând, uh, vă felicit pe dumneavoastră și secretariatul. Îi uh, felicit și pe asistenții dumneavoastră și pe toți cei din secretariat care au contribuit și mulțumesc și reprezentanților ministerului. ministru, ministerului. scuze. A fost o vizită grozavă. Am putut să vedem oblandațiile de orez, precum și uh, diferite crescătorii de porci, uh, de asemenea cooperativele și uh, plantațiile de măslini. Și trebuie să spun că acest ecosistem uh, pe care l-am vizitat ne-a impresionat și mai ales uh, crescătoria de porci în aer liber, în mediul liber, ne-a impresionat, precum și organizarea cooperativelor. Am putut să ne convingem foarte bine cât este de important să fi bine organizat, pentru că fermierii pot prelua o responsabilitate mare și își pot asigura ei înșiși viitorul. De exemplu, producătorii de lapte au propria cooperativă și există de asemenea și o rețea comercială prin care sunt uh, comercializate produsele și am aflat și prețul, am întrebat care este prețul laptelui, dar colegii, uh, membrii ai cooperativei mi-au uh, spus că prețul este mai bun decât în alte părți ale Europei ne-am făcut o idee cu privire la cât de bună poate să fie organizarea. Mulțumesc pentru această organizare și pentru ocazia pe care am avut-o de a realiza această vizită. Din, uh, în 20-23 septembrie, uh, comisia noastră va ajunge în Slovenia. Sigur că la prosim... Cu siguranță și misiunea în sala dumneavoastră care urmează va fi uh, cu siguranță un succes. Domnul Sebastia are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, Clara. Vreau să-ți spun uh, cu mâna pe inimă că a fost o misiune excelentă, ne a tratat foarte, foarte bine și uh, am putut să încercăm lucruri noi. Dincolo de faptul că am cunoscut uh, la locul faptei situația agriculturii, cred că această misiune ne poate ajuta să, să rezolvăm aceste mici disfuncții între partea teoretică și partea practică în ale acestui regulament. Spun agricultorii că îi uh, deranjează această birocrație și că ea nu uh, este deloc adaptată realității. Vreau să vă spun că um, a fost extraordinar uh, vizita în să nu știu cum se va traduce în celelalte limbi, acest spațiu foarte specific Spaniei. Regulamentele europene se referă ca fiind un, un fel de pășune, dar este, realitatea este că e vorba de un ecosistem foarte deosebit, foarte bogat, uh, care este un spațiu de producție agricolă, um, de animale și natură. Să știți că râsul iberic, care este, după cum știți, o specie unică în uh, Europa, este într-o situație foarte dificilă, însă iată că el crește în uh, DESA în armonie cu uh, întregul ecosistem. M-am bucurat că ne-am putut, putut concentra în această misiune, ca și în altele, pe um, problemele dintre teorie și practică, aplicarea concretă a regulamentelor. Sperăm că măsurile uh, vor putea fi adaptate și pentru această realitate. Vreau să mulțumesc întregii echipe pentru că misiunea a fost una foarte productivă. Mulțumesc foarte mult, domnule Sebastia. Cine? Allora, io volevo ringraziare prima di tutto. Doamna Moi, mulțumesc foarte mult. Eu aș vrea să vă mulțumesc mai întâi pentru organizarea acestei emisiuni și pentru primirea de care am avut parte. Remarcabilă disponibilitatea tuturor acelora cu care ne-am întâlnit. Oamenii voiau să vorbească și să ne aducă la cunoștință realitățile de la fața locului. A fost o experiență deosebit de interesantă, fiindcă după atâta ședințe aici, în Comisia Agri, am reușit să vedem cu ochii noștri cum arată lucrurile în fapt, în realitatea cotidiană. Acolo unde, în ciuda crizei care s-a înregistrat în întreaga Europa, mai ales în sectorul uh, laptelui și uh, produselor lactate, oamenii vor în continuare și au în continuare capacitatea de a produce excelență acolo unde există protecție pe întregul lanț, de la uh, producător până la distribuitor și, în fine, la produsul final. Noi am uh, văzut în ce s-a întâmplat în regiunile unde uh, producătorii au fost apărați și prețul la lapte nu a scăzut excesiv. Deci, iată ce se poate face într-o criză ca cea pe care o traversăm în acest sector în întreaga Europa. Deci ce exemplu frumos de cum se poate organiza mai bine sectorul uh, și chiar uh, producția întreagă. Aș vrea să mă refer și la un lucru foarte interesant pe care l-am constatat în discuțiile mele cu persoanele care lucrează acolo, și anume colaborarea la toate nivelurile, de la fiecare producător, crescător în parte, până la centrele de cercetare, cu experții care îi ajută pe oameni să primească, să poată să-și facă dosarul pentru a primi fonduri de la Uniunea Europeană. Iată ce colaborare minunată la toate nivelurile. Fondurile europene au fost utilizate în mod optim, ele au fost dedicate pentru cercetare și apoi au fost utilizate pe teritoriu. Rezultatele cercetării au fost aplicate în practică, astfel încât toți acești oameni au reușit să uh, beneficieze de un nivel de viață decent, până și ultimul mic producător, în ciuda crizei și în ciuda marilor companii, fiindcă în Europa adesea marile companii sunt aceia care profită pe spinarea micilor producători și în defavoarea acestora. E bine, în ciuda tuturor acestor lucruri, iată, am asistat la un exemplu excelent și cred că Europa ar putea să se inspire din acest exemplu. Mulțumesc încă o dată foarte mult și mulțumesc doamnei Abilera încă o dată. Mulțumesc, doamnă Moi. Vă mulțumesc tuturor pentru aceste cuvinte. Obiectivul nostru era să o facem cunoscută realitatea regiunii. Mă bucur că acestea au fost impresiile dumneavoastră. Încă o dată îi mulțumim Elvirei pentru treaba excelentă pe care a făcut-o și lui Filip și lui Mailen, lui Maghi și tuturor celor care ne-au însoțit și ne-au ajutat să facem uh, o misiune de succes. Ehm, următoarea misiune va fi în țara domnului Bogoviț în septembrie. Cu siguranță veți avea mult succes, ceea ce vă și doresc. În continuare, punctul 13, aprobarea recomandărilor prezentate de coordonatorii Comisiei Agri Recomandările adoptate la ultima reuniune a coordonatorilor, care a avut loc ieri dimineață, au fost, v-au fost transmise prin e-mail tuturor. Toți deputații au așadar uh, o copie pe hârtie. Dacă nu aveți uh, obiecții, le considerăm aprobate. Se pare că este, aceasta este situația. Și uh, dacă nu mai sunt uh, alte chestiuni de discutat, vreau să vă comunic ultim, data următoarei reuniuni. Pe 19 iulie ne-am făcut singur un regal, un cadou extraordinar. Ne vom întâlni cu comisarul Hogan. Vom avea o reuniune extraordinară de la 8 și jumătate la 10 și jumătate, deci săptămâna viitoare, ca să nu ni se mai spună că noi la Agri nu lucrăm. O să fim singurii care venim uh, săptămâna viitoare. Și următoarea reuniune va avea loc pe 30 august la 9 dimineața. Acestea sunt uh, cele două reuniuni prevăzute. Vă doresc tuturor uh, vacanță plăcută. Voi veni cu siguranță la următoarea reuniune extraordinară, dar nu voi prezida eu, ci domnul președinte. Vacanțe, vacanță plăcută, să ne odihnim cu toții și să revenim uh, triumfători în septembrie. Mulțumesc tuturor!